Buongiorno a tutti. Bună ziua tuturor. Vă rog să luați loc. Buongiorno a tutti. Fatemi salutare. Încă o dată, bună dimineața tuturor. Vă spun Bun venit! Este o zi deosebită astăzi. Deci, nu vreau doar să îi salut pe toți membrii Comisiei Agri, ci și pe reprezentanții organizațiilor țăranilor din întreaga Europa, a asociațiilor de specialitate, inclusiv uh, președintele Asociației uh, Țăranilor din Italia, Franco Veracine și, uh, bineînțeles, pe toți ceilalți care sunt prezenți în sală. Stimate domnule comisar, bun venit și dumneavoastră în Parlamentul European. Ne bucură faptul că ați venit în mijlocul parlamentarilor din Comisia Agri pentru a ne prezenta propunerea legislativă de reformare a PAC. Comisia a adoptat aceste propuneri cu câteva minute în urmă Parlamentul este conștient de sensibilitățile care există la nivelul cetățenilor europeni vizavi de această politică și astăzi, iată, vom primi prima informare oficială din partea dumneavoastră în legătură cu propunerile care au fost dezvoltate de către Comisia Europeană. Propunerile pe care ni le veți prezenta, domnule comisar, Uh, sunt caracterizate de anumite particularități. Agricultura europeană trece printr-o perioadă dificilă, piețe volatile, presiune tot mai mare din afara Uniunii Europene. Toate acestea uh, marchează politica agricolă de la nord la sud, de la vest la est și le supun unor sarcini suplimentare de afirmare. Știm ce înseamnă renunțarea la două provocări importante pentru productivitate, eh, food security, siguranța alimentară și, bineînțeles, și eh, rolul ecologic și social pe care milioanele de fermieri din Europa și la sumă. În această comisie am adoptat două rapoarte, după aceea în uh, plenară, Albert Des și Iolain uh, au, uh, nu, mertați, domnul Laiem, au avut aceste rapoarte este o reformă ambițioasă în care dorim să producem mai mult și în același timp să poluăm mai puțin mediul înconjurător. Nu poate să existe uh, o agricultură durabilă din punct de vedere ecologic dacă din acest punct de vedere fermierii nu fac eforturi suplimentare. Știm că astăzi există mai multe riscuri decât în trecut, deci ne aflăm în clipa de față în fața unei reforme de importanță deosebită. Fermierii noștri în felul acesta vor păși într-o nouă eră în care vor avea nevoie de noi instrumente eh, pentru a face față unei situații mai dificile decât oricând. Cred că este și o probă de rezistență, inclusiv pentru instituțiile europene, pentru că reforma PAC acum va fi supusă codeciziei și asta, stimate colegi, stimați colegi, înseamnă că și noi ne asumăm o foarte mare responsabilitate. Sunt uh, sigur că uh, noi vom desfășura o activitate, așa cum am făcut-o și în trecut, care să fie în folosul tuturor uh, agricultorilor din Europa. Îi mulțumesc încă o dată domnului comisar pentru amabilitatea de a veni imediat la noi în Comisia Agri și îi voi da imediat cuvântul. Înainte de aceasta vreau să vă spun că dispunem de puțin timp, pentru că cel târziu la ora 12.30 domnul comisar va trebui să ne părăsească. Deci, voi aplica procedura obișnuită. După uh, comisar, Uh, coordonatorii grupurilor politice vor primi cuvântul, după aceea raportorii și în final uh, și uh, europarlamentarii care vor vorbi în nume individual. Domnul comisar uh, ne-a asigurat că în orele următoare îi va informa pe toți membrii Comisiei Agri în legătură cu uh, aceste propuneri de reformă, transmițându-le prin e-mail documentul integral. Iar acum îi dau cuvântul domnului comisar Dacian Cioloș. Mulțumesc, Paul, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Cu un an și jumătate m-am aflat pentru prima dată în fața dumneavoastră când a avut loc audierea mea și încă de pe atunci am început o discuție despre ceea ce ar urma să caracterizeze această reformă pe care intenționam să o adoptăm în cadrul mandatului meu. Iată că mă aflu din nou în fața dumneavoastră imediat după ce această propunere legislativă a fost adoptată în comisie pentru a vă prezenta această propunere. Ă, dar, cum a spus domnul președinte, nu în orele următoare. De fapt, în următoarele minute ă, veți primi e-mailul ă, cu acest document în anexă. Este documentul care a fost adoptat astăzi și probabil că în zilele următoare, în săptămânile următoare vom avea ocazia să analizăm acest text în detaliu, pas cu pas, pentru că Dumneavoastră, pentru prima dată, sunteți pe deplin implicați în procedura de codecizie, iar în anii următori, cu siguranță, vom colabora cu dumneavoastră pe baza acestui text sau altor texte. În clipa de față, începem o etapă importantă pentru agricultura europeană prin această propunere. Din dezbaterile publice care au avut loc, știți probabil că încă din aprilie 2010 au avut loc schimburi pe marginea comunicării pe care Comisia a adoptat-o în noiembrie anul trecut trecut. Vă mulțumesc în primul rând pentru valoarea adăugată pe care dumneavoastră ați uh, oferit-o în această perioadă de mersurilor noastre prin implicarea dumneavoastră în dezbaterile publice, prin raportul Lion și DES și prin dezbaterile pe care noi le-am avut. Acest proces a demonstrat că o redefinire a politicii agricole comune este necesară. Trebuie să creăm un nou echilibru în cadrul unui parteneriat veritabil între societatea care oferă resursele financiare pentru o politică publică, cum este politica agricolă comună, și agricultorii care fac ca zonele rurale să trăiască, care au responsabilități față de ecosistem și care furnizează alimentele noastre. Obiectivele clare pentru această reformă pe care Comisia a adoptat-o astăzi sunt următoarele Competitivitatea întregii agriculturi europene trebuie să fie în serviciul securității noastre alimentare. Deci, acum stabilim baza pentru o nouă competitivitate pe termen lung atât din uh, punct de vedere economic cât și ecologic. Trebuie să asigurăm prezența unei agriculturi care se dezvoltă armonios în toate teritoriile europene și, nu în ultimul rând, un obiectiv transversal despre care s-a vorbit foarte mult, iar acum Comisia l-a adoptat, simplificarea politicii agricole comune. Iar acum primul obiectiv uh, se axează pe competitivitatea întregii agriculturi europene în serviciul siguranței noastre alimentare. Stimularea competitivității agriculturii europene trebuie să țină seama de schimbările din contextul economic în perioadele următoare. Piețele și profitul producătorilor sunt în atenția acestei politici preocupările s-au deplasat de la simpla competitivitate internațională în uh, agriculturii europene vis a -vis de instabilitatea piețelor agricole și volatilității prețurilor pentru produsele agricole. Riscul pentru agricultura europeană nu este legată doar de zona meteorologică, de schimbările meteorologice, dar și de instabilitatea pieței și de căderea bruscă a prețurilor și ca atare scăderea venitului producătorilor. Deci această problemă a veniturilor agricultorilor care a scăzut în ultimii ani este gravă. E adevărat că niciunul din sectoarele noastre nu am scăpat de asemenea fenomene. Ce trebuie să facem? Plățile directe. Eficacitatea politicii noastre actuale s-a erodat. Plățile directe, care se bazează pe o multitudine de sisteme, uh, din păcate au uh, o anumită um, tradiție istorică, dar și-au pierdut eficacitatea. Nu mai sunt uh, credibile și lizibile, inteligibile pentru marele public. Atare trebuie să schimbăm din acest punct de vedere cadrul de mișcare. Vă propun un model înnoit care să fie mai bine axat pe suprafețe începând cu anul 2014, care va fi anul de referință. Suprafețele agricole vor fi un element central pentru noul model de plată. Vom ține seama pe de o parte de dimensiunea de producție și pe de altă parte de eh, bunul public care este generat în felul acesta. Va fi o abordare care va fi axată pe convergență, pentru că uh, trebuie să ne gândim ca același nivel de producere de bunuri publice să beneficieze de un volum similar de uh, subvenții, de susținere. Deci va trebui să ținem uh, minte și de acest raport de o treime iar 80% va fi uh, o finanțare din uh, bugetele de stat. Politica agricolă comună se reformează în același timp în care deciziile bugetare uh, vor fi luate. Va fi o prima etapă în istoria reformei politicii agricole comune. Va trebui să ținem seama de obiectivele noastre, dar în același timp de fezabilitatea politică a deciziilor legate de bugetul total. Politica pe plan european Uh, este posibil să sufere și dezechilibre. Deci va fi o mișcare în bună direcție ceea ce facem noi cu propunerea pe care o facem acum legată de plățile directe și de convergență. Pe de o parte, într-o primă uh, etapă până în 2020, pe de altă parte stabilind un obiectiv uh, care să țină seama de viitoarea perspectivă financiară pentru ceea ce înseamnă convergențe interne în interiorul statelor membre și în regiuni, care nu despinde aspectele bugetare externe, dar care, pe de altă parte, sunt uh, foarte importante, am stabilit un obiectiv mai apropiat în timp, acela de a fi eficienți pentru uh, subvențiile plătite, începând cu toamna anului 2019, bugetul 2000. Apoi, susținere diferențiată pe baza nevoilor obiective. Politica agricolă, comună trebuie să contribuie la întărirea viabilității sectorului agricol în diversitatea acestuia, ceea ce ne face să lucrăm pe o diferențiere obiectivă a asistenței. De aceea noi propunem statelor membre un mecanism de susținere direct evolutiv cu ajutoare specifice pentru tinerii agricultori. Și aici se propune să păstrăm până la 2% din anvelopa națională uh, pentru plăți suplimentare care vor reprezenta 27% din media drepturilor pentru 5 uh, ani pentru uh, maximum 25 de hectare. Este vorba aici de o măsură structurală care răspunde, răspunde pre, uh, provocărilor demografice. Este o provocare pentru toate statele membre. Este în joc viitorul zonelor rurale și deci acest dispozitiv trebuie să fie obligatoriu pentru toate statele membre. Cu ajutoare uh, cuplate. Trebuie să avem uh, curajul să mergem împotriva modei sau teoriilor economice răspândite, care sunt depășite însă, pentru că este indispensabil de a menține sectoarele vulnerabile. Uh, deci propunem să menținem acest uh, mecanism al ajutoarelor cuplate în limitele globale actuale, cu condiția ca fiecare utilizare a plăților cuplate să fie bine justificate. Apoi, cu posibilitatea pentru statele membre de a viza până la 5% din ajutoare de la primul pilon către uh, susținerea dată agriculturii situată în zonele defavorizate. Și aceasta este un uh, pas uh, în continuare către echitate și o contribuție la securitatea alimentară. În același timp, menține măsura de dezvoltare rurală pentru zonele defavorizate și aici cu o creștere a asistenței maxime uh, la, până la 300 de euro uh, pe hectar în zonele defavorizate. Astfel permite mobilizarea întregului capital productiv al Uniunii Europene. Aceasta trece nu numai prin recurge la toate agriculturile noastre, indiferent unde se află acestea, ci și susținerea creșterea uh, veniturilor care să, fie mai, să vizeze mai bine agricultorii și structurile care au cu adevărat nevoie. Mă îndoiesc serios că aeroporturile și uh, terenurile de golf au uh, nevoie de uh, ajutor uh, pentru veniturile agricole. Iată de ce uh, propunem să se stabilească o definiție a agricultorilor activi cu criterii precise. Agricultorii activi, fermierii activi, vor fi cei care vor avea o acțiune concretă în ceea ce privește producția agricolă, gestionarea resurselor naturale. Iată de ce am instituit un criteriu potrivit căruia ajutoarele directe uh, trebuie să reprezinte cel puțin 5% din veniturile neagricole ale solicitantului de ajutare directe. Am instituit astfel obligația unei uh, activități minime pe suprafețele agricole pentru că politica agricolă comună nu are vocația uh, de a uh, îi uh, remunera pe fermierii de canapea. În același timp, uh, dincolo de uh, valoarea uh, ajutarelor, Putem să vorbim oare de ajutoare pe baza veniturilor? Nu cred nici asta. Comisia propune degresivitatea uh, ajutoarelor de bază la venit uh, de 150.000 de euro plafonarea lor începând cu 300.000 de euro. Aceasta răspunde preocupării exprimate de Parlament în iunie în raportul DES cu privire la punerea în cauza legitimității plăților directe și la cererea directă a unui uh, european din doi. Acest mecanism ține cont de diversitatea uh, agriculturilor și nu va sancționa exploatațiile care într-adevăr creează locuri de muncă. Masa salarială va fi uh, scăzută din pragul de uh, inițiere a degresivității. Uh, aceasta ține cont și de buna gestionare a resurselor naturale pe care trebuie să o facă fiecare fermă, indiferent de dimensiunea acesteia. Ajutorul ecologic, ecologic nu va fi supus degresivității sau plafonării punerea bazelor unei noi competitivități, atât economice cât și ecologice. Politica agricolă comună trebuie să fie la înălțimea provocării uh, sustenabilității, durabilității, atât pe plan economic cât și uh, de mediu. Cele două forme de uh, durabilitate, de viabilitate, sunt indisociabile atunci când vorbim despre un sector care își are existența și performanța economică în resursele naturale și utilizarea acestora, care sunt nu numai factori de producție, dar și bunuri publice publice. Aici începe uh, păstrarea echilibrelor naturale. Timp de ani, uh, de zile, uh, fermierii au fost împinși pe calea unei productivități fără constrângeri, fără să se țină cont de realitatea ecosistemelor și fragilitatea resurselor naturale. Ei plătesc acum cu acuzațiile permanente că sunt factori de poluare. Nu putem să mergem în continuare și să facem această uh, greșeală în imaginea publică pe care o au o parte a fermierii noștri. Trebuie să stimulăm fermierii pentru că aceștia să țină cont în activitatea lor de zi cu zi de elementul competitivitate pe termen lung grație unor practici de producție agricolă durabile. Practicile prevăzute în cadrul ecologizării și putem să le îmbunătățim împreună sunt uh, menite să integreze obiectivul de securitate alimentare pe termen, pe termen lung dacă o lizieră de pădure uh, protejează solul împotriva eroziunii și vântului și apei, nu este o pierdere pentru securitatea alimentară. Din potrivă, aceste câteva hectare care nu sunt productive uh, protejează securitatea alimentară păstrând mai multe hectare prin această lizeră. Susținerea Uh, dată unei mai bune gestionări a resurselor naturale este o susținere legată de câteva practici agricole simple, ale căror efecte pozitive nu mai trebuie să fie demonstrate. Diversificarea culturilor, menținerea uh, păstoritului, prezervarea rezervoarelor de uh, biodiversitate și elementelor de mediu. Am făcut această alegere uh, a unui număr de măsuri de aplicare obligatorii peste tot în Europa, pentru că, pe de-o parte, aceste măsuri permit să combatem uh, schimbările climatice, uh, pierderea biodiversității și eroziunea solurilor într-o manieră simplă și eficace. Pe de altă parte, nici agricultorii, nici administrațiile nu vor fi supuși unor sarcini disproporționate. Sunt măsuri aplicabile ansamblului teritoriului european. Distorsiunile între fermieri sunt Uh, astfel evitate pentru că avem aceleași măsuri pentru toți fermierii. Sunt măsuri care se aplică din Finlanda în Spania, din Regatul Unit până în Polonia. Cu acest mecanism punem clar uh, fermierii și contribuabilii într-o poziție de câștigător-câștigător. Apoi, un efort fără precedent pentru agricultura cunoașterii, un alt uh, element important pentru competitivitatea durabilă. În paralel, vom Uh, desfășura noi, vom aloca noi mijloace pentru uh, cercetare și inovare. Agricultura de mâine este agricultura cunoașterii. Este materializarea în practică a acestui concept care ne va permite să producem mai mult cu mai puțin, să conciliem aspectele economice și ecologice și uh, să facem ca sectorul agricol uh, să fie competitiv și viabil. De asemenea, va genera o mai bună adaptare la cererea piețelor și uh, constrângerilor productive. În acest scop, am propus în perspectivele financiare să se dubleze efortul de uh, cercetare agronomică, care se va traduce în măsuri propuse în politica agricolă comună. Nu este vorba numai de finanțarea um, activității de laborator, pentru că uh, dacă nu sunt laboratoare, Chiar cele mai bune idei sunt inutile. E vorba să dezvoltăm tehnologiile cele mai pertinente pentru fermieri, e vorba de facilitarea transferurilor cunoștințelor, de a strânge legăturile de cooperare între comunitatea agricolă și comunitatea științifică și va exista o măsură de cooperare pentru toți acești actori care este propus în cadrul uh, programului de dezvoltare rurală. Aceste obiective cheie pentru a pune bazele unei adevărate agriculturi a cunoașterii vor fi în inima parteneriatului pentru inovare care va permite mobilizarea uh, Uh, potențialului uh, de productivitate a Uniunii Europene. Uh, Comisia va avea o comunicare acestui, privind acest parteneriat pentru agricultură, care va avea o legătură intrinsecă cu propunerea pe care o facem astăzi. Acum, în ceea ce privește organizarea filierelor pentru o repartiție durabilă a valorii adăugate. Uh, pe lângă uneltele de durabilitate, viabilitate ecologică, de inovare și cercetare, ne va trebui în egală măsură în următorii ani, mai mult decât oricând, să avem instrumente de durabilitate economică. Uh, în cadrul unui lanț alimentar, unde veriga cea mai esențială, producția uh, agricolă fermiară, este și cea mai fragilă în același timp, trebuie să restabilim echilibru și să întărim poziția fermierilor. Trebuie de asemenea să asigurăm o mai bună repartizare a valorii adăugate. Iată ce vă propun, dând posibilitatea tuturor fermierilor în toate domeniile acoperite de anexa 1 a tratatului să se organizeze. Este o măsură care nu costă nimic, este oferta unui cadru juridic adaptat la realitatea filierelor agricole, însă care poate să aducă mult uh, producătorilor agricoli pentru o poziționare mai eficace pe piață. Știți că astăzi această obligație a statelor membre de a recunoaște uh, organizațiile profesionale și uh, interprofesionale este limitată la câteva sectoare. Acum propunem cu toate avantajele pentru organizații ca această posibilitate să fie deschisă tuturor sectoarelor. Uh, pentru că profesioniștii o uh, cer recunoașterea statelor membre de, a organizațiilor de producători, a asociațiilor a organizatorilor, a asociațiilor organizațiilor de producători și organizațiilor interprofesionale trebuie să fie obligatorie pentru ansamblul filierelor. Uh, Vă propun de asemenea să clarificăm regulile concurenței. Nimeni nu împiedică uh, organizațiile de producători să asigure o planificare și o ajustare a producției în funcție de piață, mai ales în ceea ce privește calitatea și cantitatea, când toate întreprinderile de fapt acest lucru de fapt. Această organizare va fi un uh, pas înainte pentru o viabilitate economică sporită uh, pe lângă instrumentele pe care vi le propun, care permit fermierilor să facă față crizei care este din ce în ce mai dură. Acum, uh, uh, instrumente moderne de gestionare a crizei pentru a depăși uh, provocările economice. O rezervă de criză de 3,5 miliarde de euro a fi utilizată pentru măsurile pieței în caz de criză pe piață sau de pierderea încrederii din partea consumatorilor pe scară largă. Apoi o clauză de perturbare excepționale pentru a face față factorilor uh, neprevăzut, uh, neprevăzuți cei mai serioși. Comisia trebuie să poată să ia măsuri de urgență fără întârziere în caz de criză. Ne amintim cu toții uh, criza ecoli sau crizele sanitare majore în ultimul deceniu. Trebuie să fim înarmați pentru a face față crizelor din momentul în care acestea apar și nu cu câteva luni întârziere. Fie că este vorba de activarea um, plaselor de siguranță care vor rămâne, intervenția sau uh, un stocaj privat uh, cu adevărat operațional sau măsuri excepționale suplimentare, uh, Prima, uh, primul lucru uh, de făcut este să putem să acționăm rapid fără să atindem, uh, să, fără să așteptăm ca această criză să ia amploare. Eficacitatea și reactivitatea sunt cuvintele cheie Uh, în gestionarea pieții pe care vi le uh, uh, propun. În cadrul celui de-al doilea pilon, un nou instrument de gestionare în caz de criză, un instrument de luptă împotriva volatilității care va avea drept filozofie ajută-te și Europa te va ajuta. Cu alte cuvinte, subscrieți la aceste asigurări, creați fonduri și Comisia vă va susține. Apoi, dimensiunea teritorială a acestei reforme, asigurarea competitivității agriculturii pe întreg teritoriul european. Trebuie să evităm o fractură teritorială între, pe de o parte, zone care sunt foarte competitive, care periclitează durabilitatea ecosistemelor și, de altă parte, zone care sunt pe cale de a fi deșertificate. Politica agricolă comună trebuie să susțină continuitatea teritorială a agriculturii în Uniunea Europeană și competitivitatea acesteia. Programele de dezvoltare rurală 2014-2020 vor juca un rol vital în acest sens o guvernanță mai eficace care să fie axată pe obiective. Este un element important uh, uh, în ceea ce propunem pentru dezvoltarea rurală. Comisia propune statelor membre să meargă către o nouă guvernanță bazată pe contracte de parteneriat între Comisie și statele membre, inclusiv, incluzând fondurile structurale și fondurile de dezvoltare rurală. Uh, abordarea contract de parteneriat va include, printre alte mecanisme de coordonare națională și, împreună cu Comisia, condiționalități ex-ante care trebuie să fie respectate de statele membre înainte de aprobarea programelor de către Comisie. Va permite facilitarea punerii în aplicare a programelor. Este important să precizăm aici că regulile comune între dezvoltarea rurală și fondurile structurale se vor referi Uh, la principiile generale și coordonarea strategică națională, așa cum ați văzut sau cum ați cerut de altfel, uh, specificitatea politicii agricole comune și uh, legăturile solide între cei doi piloni fiind păstrate în regulamentul orizontal care face parte din pachetul prezentat astăzi. Mă angajez să lucrez îndeaproape cu statele membre în această fază pregătitoare pentru a limita problemele, neînțelegerile și cererile de modificare după aprobarea programului. O bună activitate de pregătire ne va permite să dezvoltăm strategii coerente, clare, înainte de adoptarea programelor pentru pentru a avea uh, la toate nivelurile uh, plecând de la global la local, competitivitatea agriculturii și a mm, lumii rurale. Statele membre nu vor mai fi legate uh, de uh, axe. Ați uh, cerut acest lucru prin negocieri comune în cadrul strategiei privind contractul de parteneriat. Se asigură legătura între primul și al doilea pilon, pentru că toate elementele specifice ale uh, dezvoltării rurale rămân în regulamentul rural și sunt în coerență cu ceea ce se propune la primul pilon. În ceea ce privește programul de dezvoltare rurală, statele membre nu vor mai fi legate de o serie de axe. Ele vor avea posibilitatea de a defini în mod flexibil strategiile de punere în uh, valoare a potențialului local în cadrul obiectivelor comunitare. Însă obligația de a aplica astfel de măsuri, așa cum sunt măsurile agro-mediu sau abordările lider, vor rămâne. Această Uh, guvernanță va permite modernizarea lumii rurale prin intermediul investițiilor în infrastructurile publice și private, stimulând un sector uh, de agricol dinamic, inovator, care să permită teritoriilor să se protejeze către alte să se proiecteze către alte activități agricole sau neagricole. Statele membre vor avea posibilitatea să adopte uh, Uh, sub programe sectoriale specifice în cadrul dezvoltării rurale pentru a uh, ajuta modernizarea unor sectoare concrete în regiuni în care aceste sectoare joacă un rol important. De altfel, această posibilitate de a elabora subprograme le va da statelor membre posibilitatea de a izola anumite alocări financiare dedicate perioadei multianuale unui anumit sector într-o anumită regiune pentru a asigura un program de restructurare specifică. Uh, vor fi luate măsuri noi uh, care vor sprijini competitivitatea în zonele rurale în jurul a șase priorități care decurg din cele trei mari obiective stabilite pentru politica agricolă. În primul rând este vorba de încurajarea inovației inovației, apoi creșterea competitivității agriculturii, uh, elaborarea unui mod de organizare și gestionare a riscurilor, conservarea ecosistemelor, încurajarea unei utilizări eficiente a resurselor și promovarea incluziunii sociale. În acest cadru general uh, sunt prevăzute 20 de măsuri, printre care următoarele. Un pachet coerent uh, pentru agricultura bazată pe cunoaștere, cu sprijin acordat transferului de cunoștințe, serviciilor de consiliere și informare și cooperării cooperării între agricultori și oamenii de știință. Apoi, va fi necesar un efort suplimentar pentru agricultura îndreptată spre calitate. Aceasta este o altă măsură avută în vedere. Va fi posibil să susținem uh, în cuantum de 3.000 de euro pe exploatare demersurile de calitate și certificare. Conversia și menținerea agriculturii biologice vor fi de asemenea susținute printr-o nouă măsură dedicată special acestui tip de agricultură. Apoi, o altă măsură constă într-o adevărată strategie pentru o agricultură care investește, în sensul că vom susține investițiile în agricultură. Vor fi disponibile instrumente mai eficiente pentru a încuraja investițiile în cadrul unei măsuri care grupează toate categoriile de investiții fizice cu posibilitatea ca statele membre să ofere ajutoare sau subvenții uh, mai intense pentru investițiile realizate de agricultorii tineri, investițiile în zonele defavorizate, investițiile în inovație și investițiile colective. Apoi o susținere clară pentru o agricultură organizată care comercializează mai bine produsele obținute. Vom susține organizațiile de producători prin mecanisme pentru crearea și menținerea organizațiilor de producători deschise pentru toate statele membre, atât vechi cât și noi. După cum știți, această măsură este destinată doar anumitor state membre. Cooperarea în acest domeniu va fi una susținută. Inițiativele colective, precum crearea unor uh, circuite scurte de comercializare, eforturile colective de dezvoltare a noilor produse și cooperarea între mici actori economici care doresc să-și pună în comun anumite mijloace și acestea vor fi susținute. Apoi, grupurile de acțiuni locale lider vor fi um, întărite inclusiv prin kituri uh, de startup în anumite țări care încă nu au o tradiție în domeniu. Apoi o altă măsură este voința de a dezvolta o agricultură care să creeze locuri de muncă și spiritul de antreprenoriat în cadrul unei noi măsuri pentru dezvoltarea agricolă și economică. Aceasta va permite sprijinirea tinerilor agricultori, dezvoltarea micilor exploatații și diversificarea economică neagricolă, susținerea putând merge până la 70.000 de euro pe exploatație. În al patrulea rând, aș dori să mă refer la un obiectiv transversal și anume acela de a simplifica politica agricolă comună. Pentru toate schemele și instrumentele pe care le-am propus, am ținut seama de necesitatea simplificării. Fie că este vorba de plățile directe cu un instrument simplu pentru administrații cât și pentru agricultori, uh, printr-un dispozitiv unic nou, simplificat în uh, gestionare și forfetar pentru micii agricultori. Este vorba de un sprijin forfetar care poate varia între 500 și 1000 de euro pe exploatație pe an. Acest ajutor uh, nu va trebui să împiedice restructurarea micilor exploatații, pentru că cedarea sau cesionarea terenurilor de către micii agricultori care își opresc activitatea agricolă către alte exploatații va fi încurajată printr-o nouă măsură de restructurare în cadrul celui de-al doilea pilon, care va încuraja ieșirea de pe piață a micilor agricultori care doresc acest lucru. Altfel spus, am combinat uh, o schemă simplă de plăți în primul pilon pentru micii agricultori cu o măsură de sprijin uh, pentru restructurare în cadrul celui de-al doilea pilon, astfel încât micii agricultori să nu fie încurajați în mod artificial să-și păstreze terenurile doar ca să primească acel acele ajutoare. Dacă, de exemplu, ei se orientează către alte activități, vor putea să o facă și vor primi o susținere financiară în cadrul celui de-al doilea pilon. Apoi există măsuri de înverzire sau de ecologizare care au fost avute în vedere prin uh, punerea în aplicare a acestor măsuri. Acestea vor fi controlate și plătite în același timp și cu aceleași dispozitive ca și ajutoarele de bază pentru venituri. Aceste măsuri de înverzire uh, trebuie să poată fi controlate în același timp cu aplicarea controlelor normale. Nu se punea problema multiplicării control, controlelor sau uh, birocrației pentru agricultori sau pentru administrațiile naționale. Am vrut să asigurăm o gestiune metodică a banului public pentru a reduce astfel povara controlelor prin recompensarea statelor membre care uh, timp de mai mulți ani consecutiv au o rată de eroare sub 2%. Pentru aceste state membre se va putea reduce numărul controalelor dacă ne asigură că timp de mai mulți ani la rând, rata de eroare este scăzută. Deci chiar dacă rata de control este mai redusă, ele sunt mai uh, eficiente. Apoi, uh, condiționalitatea ajutorului de bază pentru venituri va fi mai simplă și se va concentra pe obiective pertinente pentru agricultori și pentru mediu. Numărul uh, condițiilor uh, de mediu și uh, agricole, GAEC, va fi redus de la 15 la doar 8 și cele 5 cerințe de management statutare din 18 vor fi eliminate. Această reformă a condiționalității va asigura mai multă claritate în regulile de eligibilitate și de altfel aș dori să subliniez că în cadrul acestui proces de înverzire, elementele de uh, peisaj, uh, elementele de um, peisagistică vor fi luate în considerare în cadrul celor 7% rezervoare ecologice care trebuie realizate. Agricultura se află în centrul dinamicii locale și va trebui să o susținem în toată diversitatea sa. Este sursa alimentației noastre, dar și o sursă de bunuri publice. Este cultura noastră, tradiția noastră, o valoare importantă și o sursă de resurse naturale. Este viitorul teritoriilor noastre și al patrimoniului nostru. Și, uh, cum vă spuneam, este prima dată când Parlamentul European este pe deplin implicat alături de Consiliu în acest proces și vă asigur că, începând de astăzi, odată ce propunerile legislative se află în fața dumneavoastră, vă asigur de deplinul angajament al Comisiei de a lucra uh, cel puțin la fel de intens cu dumneavoastră în pregătirea procesului decizional, așa cum o facem cu Consiliul. Voi fi întotdeauna aproape de preocupările dumneavoastră și uh, sunt conștient că va trebui să găsim uh, mijloace împreună, astfel încât propunerile făcute de comisie să fie îmbunătățite de deciziile dumneavoastră și ale Consiliului, astfel încât acestea să poată fi aplicate în mod eficient și simplu pentru agricultori. Scopul fiind acela de a asigura competitivitatea agriculturii europene pe termen lung. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat aceste măsuri la un nivel de detaliu atât de, de mare. Aș vrea să vă asigur de întreaga noastră colaborare pe viitor. Uh, și uh, vom profita de toate ocaziile pe care le vom avea pentru a ne asigura că această reformă va răspunde cu adevărat tuturor provocărilor cu care ne vom confrunta. Îi cer scuz, îmi cer scuze celor pe care nu i-am menționat la începutul reuniunii. Avem alături de noi reprezentanți ai unor organizații și am aici uh, o listă. Avem uh, fostul vicepreședinte al Comisiei pe care um, îl salut în rândul nostru. Nu avem decât foarte puțin timp la dispoziție dispoziție, pentru că domnul comisar a venit uh, alături de noi în Parlament înainte de conferința de presă și va trebui să respectăm uh, cu strictețe timpul, pentru că la 12.30 domnul comisar va trebui să ne părăsească. Oricum, să știți că avem uh, și o altă dată înscrisă pe ordinea de zi pentru a ne putea continua discuțiile. Vom colabora cu domnul comisar în continuare, astfel încât uh, cei care vor să intervină să aibă ocazia să o facă. Așadar, uh, respectăm ordinea prevăzută. În primul rând, coordonatorii, autorii rapoartelor și după aceea uh, primii zece vorbitori. După care, domnul comisar va avea posibilitatea să răspundă. Vă rog să fiți cât mai succinți, astfel încât să putem asculta răspunsurile. Vom începe cu Albert Des. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate domnule comisar, dragă Paulo, stimate colegi, stimați colegi. Pentru grupul PPE Vreau să uh, uh, vă uh, salut, stimate domnule comisar Cioloș, și să vă mulțumesc pentru prezentarea acestor propuneri legislative și pentru faptul că, în primul rând, ați venit la comisia noastră în Parlament. Noi, milioanele de fermieri din Europa, de agricultori, urmărim cu maximă atenție ceea ce propuneți dumneavoastră pentru viitorul politicii agricole comune în Europa. Și ne bucurăm că începe astăzi o nouă rundă de dezbatere pe această temă. Parlamentul European, așa cum prevede tratatul de la Lisabona, își va asuma responsabilitățile de codecizie în acest domeniu. Domnule comisar, cred că sunteți de acord cu mine că noi aici, în Comisia Agri ă, vom putea lua o, o decizie definitivă legată de propunerile dumneavoastră când vom cunoaște ă, finanțarea politicii agricole comune. S-ar putea întâmpla, știm asta din experiență, să dureze foarte mult până când se va lua o decizie în acest sens. Așa că avem ă, timp destul pentru a găsi calea cea mai fericită pentru viitorul politicii agricole comune din Europa. Mă voi referi doar la câteva elemente din expunerea voastră. Plățile directe cu 30% uh, măsuri, de asemenea 10% pentru cei mai mici fermieri și 2% pentru agricultorii cei mai tineri. Uh, mi se pare că aceste uh, repartizări nu sunt optime pentru că din câte îmi pot da eu seama, agricultura europeană în felul acesta nu va deveni deveni mai competitivă. Dar avem și noi răspunderea de a încerca să găsim calea cea mai bună. Pentru că uh, măsurile acestea poate că nu ating neapărat cele mai importante obiective ale agriculturii europene agricultura fiind foarte diversă în statele membre. Trebuie să existe ca atare o mai mare flexibilitate între condițiile climatice și geografice foarte diferite între statele membre. Ne gândim de pildă care este situația din Finlanda. O diferență uh, mai mare uh, față de sudul Europei nu poate să existe. În orice caz, nu cred că uh, trebuie să complicăm lucrurile și mai mult din punct de vedere birocratic. Dumneavoastră aveți câteva abordări foarte pozitive, în același timp cred însă că în anumite elemente s-ar putea ca valul birocratic care vine asupra noastră să fie mai mare. Eu cred că uh, nu trebuie să uh, creăm dificultăți suplimentare pentru că ar putea duce la prețuri mai mari ale mărfurilor agricole pe piață. De asemenea, în legătură cu uh, protecția mediului înconjurător, trebuie să avem grijă ca prețurile să nu crească. Eu cred că obiectivul acestei reforme agricole um, trebuie să fie să nu-i pedepsim pe cei care până acum au făcut foarte mult în acest domeniu. Nu trebuie să existe sisteme de plăți și de subvenții care în același timp să fie îngreunate prin uh, controlele um, și sancțiunile care uh, vor fi legate de aceste subvenții. Cred că trebuie să mizăm mai mult pe inovație și din acest punct de vedere împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Latura inovatoare în agricultură trebuie să fie întărită. Ați insistat asupra faptului că agricultura joacă un rol uh, cheie în economia europeană. Într-adevăr, mai ales în ce privește cel de-al doilea pilon, trebuie să fim mult mai flexibili. Sunt de acord cu dumneavoastră că uh, această structură care a funcționat până acum este depășită. În primul rând trebuie să îi uh, ajutăm pe fermieri să uh, obțină o valoare adăugată. Domnule comisar, Sper că în negocierile care urmează și dumneavoastră ați anunțat deja disponibilitatea dumneavoastră în acest sens, vă putea, printr-o bună colaborare a Parlamentului, să găsim soluțiile cele mai bune. Parlamentul va insista în acest sens să găsim răspunsuri la provocările viitorului și să găsim răspunsuri care să vină în folosul fermierilor din Europa. Noi trebuie să creăm o siguranță alimentară pentru 500 de milioane de oameni în Europa și pe viitor, iar Europa va trebui să um, aducă un aport esențial și pentru siguranța alimentară globală. Dacă vom găsi răspunsuri în acest sens, uh, ne vom atinge obiectivele și eu sper ca în perioada următoare, printr-o bună colaborare, să putem acționa în spiritul acestor obiective. Uh, ne doresc nouă tuturor mult succes în interesul fermierilor europeni. În orice caz, propunerile constituie o bună bază de discuție și eh, cu siguranță că acolo unde mai apar necesități de modificare vom face propunere în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult. Albert, îi dau cuvântul acum domnului Luis Capulo Santos, coordonator, dar și raportor. Te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Înainte de toate, aș vrea să salut faptul că ați venit în uh, mijlocul nostru pentru a ne prezenta noile dumneavoastră propuneri. Și acest lucru uh, demonstrează foarte buna relație pe care dumneavoastră o aveți cu Parlamentul European. Bineînțeles că PAC este o mare provocare pentru Uniunea Europeană și că uh, trebuie uh, luate uh, decizii care vor fi de mare importanță. Parlamentul European se va implica în acest proces conform prevederilor tratatului de la Lisabona pentru că dorim să creăm o Europa mai puternică care să colaboreze în spiritul solidarității și echității. În calitate de coordonator al grupului S și D, vreau să vă spun că deciziile pe care Uniunea Europeană le va lua în acest domeniu se vor putea baza și pe uh, disponibilitatea noastră de a coopera într-o manieră flexibilă cu dumneavoastră uh, și flexibil și în relația dintre toate grupurile politice din acest Parlament, de asemenea în relația cu Comisia și cu Consiliul. Noi membrii ai Parlamentului European și mai ales membrii ai grupului S și D, suntem conștienți de responsabilitatea noastră în ce privește viitorul politicii agricole comune și uh, vom uh, lucra în această comisie în spiritul disponibilității de a ajunge la soluții de compromis și uh, trebuie să ținem seama de necesitățile fermierilor europeni, dar și de așteptările contribuabililor europeni. Vă mulțumim pentru cele expuse. Cred că uh, este vorba despre o bună propunere în ce privește structura generală, dar uh, am și anumite rezerve în legătură cu uh, modul în care propunerile dumneavoastră vor putea să fie implementate. Pentru că ne gândim la întregul proces legislativ. Înainte de a analiza propunerile în detaliu, vreau să spun că nu sunt de acord cu uh, modul în care vedeți repartizarea bugetului. Am rezerve uh, substanțiale. Cred că uh, poziția dumneavoastră nu corespunde întru totul poziției uh, Parlamentului European. Aici există totuși o majoritate uh, în favoarea unui buget adecvat pentru PAC, pentru că după 2014 perioada de phasing in se va încheia în majoritatea statelor membre. Deci uh, eu cred că va fi nevoie de o mai mare solidaritate și după 2014. În ce privește bugetul, deci așteptările noastre nu sunt satisfăcute. Mi se pare că anumite prevederi sunt prohibitive și ca atare nesatisfăcătoare. În ce privește plățile directe mai ales, ă, trebuie să existe un exercițiu de colaborare între Uniunea Europeană și statele membre și ă, din acest punct de vedere cred că propunerile dumneavoastră nu vor atinge obiectivele pe care le avem noi în vedere plățile care au fost propuse, plățile directe, pentru fermieri sub nivelul actual în cadrul comunității celor 27 de state membre. Uh, cred că uh, nu sunt satisfăcătoare pentru că mulți în felul acesta vor primi doar jumătate din uh, ceea ce au obținut acum conform propunerilor dumneavoastră și mie mi se pare că este inacceptabil. În ce privește inverzirea agriculturii, de asemenea, uh, este un obiectiv interesant. Sigur că acest criteriu de protecție a mediului este foarte important. Modul în care încercați dumneavoastră să în încurajați produsele agricole, inclusiv în ce privește um, valoarea lor ca bun public, um, este interesantă, dar cred că va trebui să țineți seama de calculele specifice ariilor eligibile pentru plăți directe, astfel încât fermierii să poată să aibă acces uh, ușor la aceste plăți la care uh, vor avea dreptul. Și cred că uh, eforturile ar trebui să fie mai mari, inclusiv în ce privește simplificarea uh, dificultăților birocratice pe care fermierii le întâmpină. Dar Per total, propunerea care ne-a fost prezentată în această dimineață uh, este mai bună decât așteptările noastre dacă țineam seama de zvonurile care existau pe culoare. Deci, fermierii Eh, vor primi eh, o susținere financiară efectivă din bani publici și noi trebuie să creăm eh, garanții că doar cei care într-adevăr merită aceste subvenții vor primi uh, pentru că în clipa de față regina Angliei mi se pare că este și ea una dintre uh, beneficiarele uh, unor asemenea subvenții, chiar dacă nu produce bunuri agricole pe terenurile pe care le deține. Deci, trebuie să existe criterii absolut corecte de eligibilitate și, uh, de asemenea, trebuie să creăm garanții ca aceste plăți directe să ajungă la cei uh, care au nevoie de ele. În măsura în care uh, uh, ei, într-adevăr, se ocupă de agricultură și nu de activități alternative, pentru că pe noi ne interesează, în primul rând, exploatațiile agricole. În ce privește piețele, după cum a spus foarte corect, prețurile sunt volatile în clipa de față. Uh, și credem că propunerile pe care le-ați făcut dumneavoastră pentru a rezolva situația sunt prea timide. Ar trebui să fie mai consistente, având în vedere situația de fapt. Deci, nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Dar după cum am spus, salutăm faptul că uh, ați venit în mijlocul nostru să ne explicați uh, proiectele pentru viitoarea politică agricolă. Unele din propuneri ni se par în clipa de față inadecvate și sperăm că în cadrul dezbaterilor să putem ajunge la soluții care din punctul nostru de vedere să fie mai bune. Pentru că ne dorim într-adevăr ca și fermierii tineri să fie susținuți corespunzător. De asemenea, suntem interesați uh, în ce privește contractele cu agricultorii, dar în asemenea uh, contractele de colaborare între agricultori și uh, oamenii de știință care operează în acest domeniu. Și în cele din urmă, domnule comisar, noi cu toții știm că în fața noastră se află încă o perioadă dificilă de muncă, dar este un obiectiv care pentru noi înseamnă o provocare interesantă și sperăm să putem colabora cu dumneavoastră și cu Consiliul astfel încât să venim în întâmpinarea fermierilor și cetățenilor europeni. Mulțumesc foarte mult, iar acum George Lyon. Uh, <clears throat> uh. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar Cioloș. O să fiu succint pentru că și alți colegi doresc să intervină. Acest uh, pachet privindu-l așa la o primă uh, privire, uh, are uh, lucruri uh, bune incluse, uh, dar și unele mai puțin bune. O să încep uh, cu cele bune. Uh, îmi place foarte mult ideea uh, acestor uh, plăți uh, țintite, ajutoare țintite. Trebuie să uh, avem grijă de farmieri. Uh, Uh, salut uh, inițiativele în ceea ce îi privește pe tinerii uh, fermieri, apoi uh, uh, flexibilitatea sporită în ceea ce privește plățile. De asemenea, ați spus că ați simplificat politica agricolă comună, dar uh, cred că, sincer vorbind, analizând lucrurile în mod aprofundat, am niște îndoieli Ați spus că trebuie să existe un sistem uh, mai corect uh, de plăți. Uh, cred că mulți din această sală sunt dezamăgiți că e o măsură care nu a mers prea departe, poate cum și-au dorit unii. Am dezbătut îndelung în această comisie uh, și ne-am întâlnit cu dumneavoastră și v-am spus, uh, v-am împărtășit ideile noastre în legătură cu provocările cu care se confruntă agricultura, nevoia de a combate uh, schimbările uh, climatice. Uh, în acest pachet sperăm să existe stimulente uh, pentru dezvoltarea unui nou model de agricultură care să fie mai competitiv, mai uh, viabil și mai eficient din punct de vedere al emisiilor de carbon. Dar în acest pachet nu sunt uh, prezentate adevărate măsuri de uh, înverzire. În ceea ce privește cei 7% care au fost uh, alocați, uh, cred că nu vom reuși să facem uh, acest lucru. Cred că în momentul în care există uh, discuții mari în legătură cu securitatea uh, energetică, cred că un uh, procentaj de 7% nu face sens din punctul meu de vedere. Așadar, în ceea ce privește direcția uh, care a luat-o pacul în ultimii zece ani, poate că nu este o cotitură, dar uh, oricum nu am ajuns într-o fundătură. Domnule uh, comisar, ați spus ce se va întâmpla în continuare cu aceste negocieri și că lucrurile nu vor fi ușoare. Sperăm că Parlamentul va fi alături de dumneavoastră, vă va susține și așteptăm să discutăm în următoarele luni și uh, săptămâni. Mulțumesc! Clim Nicholson Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar, uh, sunteți binevenit aici. Vedeți că este greu ca într-un timp atât de scurt să reacționăm la ceea ce ne-ați spus, însă cred că putem să avem o reacție inițială în legătură cu stadiul în care ne aflăm, după care ne vom face pozițiile mai clare. Am Uh, fost uh, în această comisie și am uh, trecut prin multe reforme și toate aceste reforme aveau un obiectiv. Trebuie să spun că consider că aceste reforme sunt complicate, birocratice și vor duce și la o birocrație mai mare. Va fi un coșmar pentru fermieri să pună în aplicare. Uh, Cred că trebuie să lucrăm cu dumneavoastră, să încercăm să îmbunătățim situația. Și sper că veți răspunde uh, la ceea ce vă spunem noi, pentru că dacă lucrurile merg așa cum uh, sunt acum, vom uh, distruge securitatea uh, aprovizionării uh, cu alimente de care avem nevoie. Într-un cuvânt, am uh, uh, lansat uh, un semnal de avertizare și în plus aș vrea să spun că a fost făcută o remarcă insultătoare la adresa majestății sale atunci când a fost inclusă. Da, aștept ca valurile interpretării să ajungă la toți colegii, la toate urechile. Uh, cred că măsurile de ecologizare pe care le avem uh, acum la pilonul 2 sunt suficiente. Mișcarea lor în cadrul pilonului 1 ar complica lucrurile și ar duce la mai multă birocrație, ar complica punerea lor în aplicare. Despre asta vorbim. Aceste măsuri trebuie uh, puse în aplicare de fermieri în 27 de state membre. Și lucrurile nu vor funcționa dacă sunt atât de complicate. Eu uh, văd asta ca pe un uh, pas uh, înapoi. În momentul în care uh, plătim un preț mare pentru ecologizare, acesta este un pas înapoi Cred că nu trebuie să vă reamintesc de uh, greșelile pe care Comisia uh, le-a făcut în trecut. Uh, uitați-vă ce ați făcut cu zahărul. Ați distrus acest sector. Uh, ați, uh, i-ați uh, dus la faliment pe fermieri în unele zone ale Europei. Trebuie să spun că salut măsurile dumneavoastră de susținere în anumite zone, însă aștept o reacție mai rapidă la criză. De asemenea, salut măsurile în ceea ce privește uh, pe micii fermieri. Însă trebuie să vedem ce se va întâmpla în fiecare stat membru, pentru că uh, există o diferențiere. Sunt unele lucruri care nu funcționează în unele state membre așa cum ar funcționa în altele. Pentru unele uh, noi state membre, poate că uh, ele vor însemna un dezastru. Trebuie să găsim o soluție care să nu îngreuneze agricultura. De asemenea, într-o regiune mică cum este cea din uh, care provin, unde este puțin teren arabil, ce se va ajunge, la ce se va ajunge? încercați să impuneți o soluție care să se potrivească tuturor, dar dimensiunile sunt diferite, prioritățile sunt diferite. Sigur, uh, vor fi multe schimburi de uh, opinii în uh, viitor, vor fi idei care vor fi împărtășite, vor fi amendamente prezentate și sunt convins că în felul acesta vom reuși să facem față situației. Domnule comisar, cred că ați deschis ușa în direcția corectă în ce privește orientarea politicii agricole comune, dar această deschidere nu este suficientă, pentru că dacă ne dorim o politică agricolă mai durabilă și mai verde, trebuie să analizăm lucrurile dintr-o perspectivă mai critică. În ce privește programul dumneavoastră în ce privește cleaning-ul și acei 70% pe care îi uh, prevedeți pentru uh, succesiunea culturilor, de asemenea, în ce privește culturile uh, ecologice, Acolo suntem de acord, pentru că nu este vorba despre lăsarea terenurilor în pârloagă. Bun, în legătură cu uh, zonele verzi, da, sprijinim uh, acest lucru, dar cred că uh, 2014 nu trebuie să însemne începutul, trebuie acționat în acest sens. Mm. Deci, iar în Ă, atât în primul meu raport cât și în acest document. Mă întreb de ce nu se dezvoltă o strategie europeană pentru proteine, pentru că noi folosim și producție de soia care vine din afara Europei. Sigur că uh, suntem uh, de acord cu alte probleme. Uh, cred că în ce privește uh, legătura cu uh, locurile de muncă, o uh, majoritate a Parlamentului și a societății sunt de acord să stabilim niște limite superioare în ce privește uh, o nouă repartizare atât între, a fondurilor atât uh, pentru fermieri cât și în ce privește statele membre, noile rate de repartiție pe care le propuneți uh, vor crea discuții. S-a vorbit mult despre o agricultură competitivă, despre nevoia de a spori producția, dar să ne gândim că 30% din alimentele care se produc ajung până la urmă la lada de gunoi. Deci, oare este într-adevăr nevoie atunci să producem și mai mult? În ce privește competitivitatea, este de asemenea nevoie de o nouă definiție, uh, nu doar în contextul unei piețe globalizate, ci și între diversele economii din Europa. Iar dacă ne dorim mai mult progres, iarăși trebuie să vedem care să fie direcția de mișcare, o intensificare a uh, activității agricole sau uh, o aplicare științifică uh, pronunțată și inovație în acest domeniu domeniu. Măsurile pe care le propuneți, este nevoie de mai multe măsuri care să încerce să rezolve problemele pieței, iar acele plase de siguranță despre care vorbiți dumneavoastră și inclusiv uh, bani pentru um, concernele de asigurator, mi se par că vor fi niște uh, bani pierduți. Iar în legătură cu lactatele, de asemenea, trebuie să ne gândim dacă nu este nevoie de o abordare nouă. În ce privește cel de-al doilea pilon. Da, cu siguranță că uh, este nevoie de o abordare ecologică, dar dacă nu mai există o structură clară a pilonilor, atunci măsurile care sunt prioritare, ă, măsurile care să protejeze mediul înconjurător, să fie în primul rând sprijinite de statele membre, pentru că ă, statele membre ă, pot să investească banii cel mai mult în competitivitate și poate mai puțin în protecția mediului. Un alt element. Mulți colegi au vorbit despre fermierii cărora le este destinată politica agricolă. Noi trebuie să ne gândim și la dezvoltare durabilă, la uh, protecția mediului înconjurător și la protecția consumatorilor produselor agricole iar uh, discuția uh, în definitiv pe marginea PAC trebuie să permită și o justificare în fața contribuabililor, pentru că modificările pe care dorim să le operăm trebuie să fie înțelese de ei. Iar în ce privește uh, o atitudine a unor state membre de blocadă pur și simplu față de toate propunerile de modificare, cred că și din acest punct de vedere lucrurile trebuie să se schimbe puțin, trebuie să punem degetul pe rană. Avem nevoie de reformă și Parlamentul va susține reforma. Mulțumesc Acum Fontana, după aceea Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că suntem în mare întârziere, așa că voi încerca să fiu foarte succint și să pun întrebări foarte concrete domnului comisar, căruia îi mulțumesc pentru că a venit astăzi uh, în comisia noastră. Uh, noi uh, vreau să adresăm câteva întrebări de exemplu, ne întrebam în ceea ce privește statele membre care au divizii regionale sau diviziuni regionale. Vor exista ajutoare pentru acestea? Ce se întâmplă cu statele membre în care uh, există, nu există mm, o conformitate atât de mare. Cum vom rezolva această situație? Apoi uh, se pune problema legată de ajutoarele cu cuplate. Se mai prevăd ajutoare cu cuplate pentru producțiile sensibile, precum lapte sau tutun, de exemplu. Știm că acestea sunt situații delicate la care va trebui să găsim un răspuns și am fi vrut să știm cum stau lucrurile cu aceste chestiuni. În ceea ce privește calitatea, produsele de calitate Trebuie comercializată, bineînțeles, dar trebuie identificate ca produse de calitate. Aveți cumva în vedere vreun model care să scoată în evidență calitatea produselor sau care să certifice calitatea produselor? Și, în fine, este un lucru pe care îl repet adesea, domnule comisar, atunci când veniți alături de noi. Noi avem o problemă esențială. Ați vorbit despre concurența în cadrul comunității. Sigur, este un lucru pozitiv, însă este bine să discutăm despre despre acest lucru. Dacă nu ne ocupăm de ceea ce se întâmplă dincolo de frontierele Uniunii Europene, nu ne vom fi făcut treaba există o concurență uneori neloială din partea producătorilor din țările terțe. Nu putem pur și simplu să ne interesăm doar de propria noastră agricultură, doar de propria producție și durabilitatea producției noastre Vroiam să vă întreb uh, dacă uh, Comisia nu a luat cumva comisii, uh, decizii referitoare la acordul cu Maroc, de exemplu, care prejudiciază durabilitatea și rentabilitatea. Domnul Rubic, acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îmi exprim recunoștința pentru că ați venit alături de noi. Îmi place să mă întâlnesc cu dumneavoastră și este un semn bun că și dumneavoastră doriți să vă întâlniți cu noi atât de des. În numele grupului nostru aș dori să vă spun că suntem preocupați de mai multe aspecte, însă ne preocupă în principal inegalitatea socială care transpare și din propunerea viitoare. Și există alte aspecte care ne preocupă foarte mult, precum uh, creșterea poverii administrative asupra agricultorilor. Pentru a dovedi că au anumite drepturi, aceștia trebuie să treacă prin foarte multe proceduri și formalități birocratice. Acum aș vrea să vă spun câte ceva despre Letonia. Acum are, astăzi are loc un, o pichetare în uh, piața Luxemburg uh, a agricultorilor din uh, Estonia, Letonia și Lituania. Foarte mulți europarlamentari s-au dus în piață pentru a discuta cu protestanții ei uh, ne cer să transpunem cuvintele în fapte. Noi ne luptăm pentru concurență egală, ne luptăm pentru protecția socială a agricultorilor și totuși, dacă ne uităm la faptele noastre, vedem că statele baltice și în special Letonia în 2020 uh, va primi doar 52% din media europeană a plăților uh, directe. Asta nu este egalitate. Acestea nu sunt oportunități egale pentru competitivitate. Și de aceea agricultorii noștri m-au rugat să vă abordez și să ne asigurăm că cel puțin 90% din nivelul mediu al Uniunii Europene să fie alocat pentru țara noastră până în 2020. Este vorba despre cheltuielile bugetare și așa se face calculul. Este vorba de doar 2 miliarde pentru toate statele baltice pentru următoarea perioadă de 7 ani. Și sper că propunerea mea va fi ascultată și sper că vom uh, obține ceea ce dorim să obținem susținem. Astăzi, uh, președintele Letoniei uh, vizitează Bruxelles și instituțiile de aici și și dumnealui va susține această cauză uh, avem de lucrat, avem multe de făcut, însă acest raport este mulțumitor. Mulțumesc. Acum dau cuvântul acum unui număr de trei raportori, Luis Capula Santos, Michel Dantin și Giovanni Lavia. Luis, va, a vorbit deja, așa că pot să-i dau acum cuvântul socialiștilor și democraților. Michel, în primul rând. Mulțumesc, domnule comisar, că ați venit uh, să vă implicați în acest exercițiu dificil de a prezenta propunerile validate de Comisia Europeană. Din ceea ce ne-ați spus, rețin faptul că de acum înainte agricultura va trebui să conjuge eficacitatea economică și performanța de mediu într-un context de concurență internațională foarte severă. Recucerirea sau redobândirea competitivității este așadar indispensabilă pentru a asigura perspective solide sectorului agricol și agroalimentar. Uh, noua organizare comună a pieței va trebui să contribuie la stabilirea unor reguli pragmatice care va permite Europei să profite de globalizare. Întărirea organizațiilor de mm, agricultori va putea să întărească concurența și acesta este un element central al reformei care va permite producătorilor să fie mai uh, puternici în fața cumpărătorilor și să primească o valoare mai justă din valoarea adăugată. Să nu uităm că vorbim despre 13,5 milioane de exploatanți comercianți agricoli și uh, există grupuri, șase grupuri mari de distribuție. Mi se pare că nu este util să autorizăm organizațiile de producători. Trebuie ca aceste interprofesii să aibă adevărate puteri și în baza drepturilor actuale. Și cred că va trebui să mai lucrăm la aceste aspecte. Ah, bineînțeles că există anumite aspecte interesante legate de gestionarea crizei, însă mi se pare că instrumentele propuse în raport cu propunerile Parlamentului nu prea au suficientă reactivitate. Există o reglementare printr-o gestionare a piețelor de producție și mi se pare că acest aspect este uitat. Dacă am înțeles bine, din ce am înțeles eu și din ce am citit eu, ah, acest lucru este confirmat în regimul de reglementare în, uh, al comisiei. Nu mai vorbim de sectorul uh, laptelui, dar oricum este vorba de amenajări în sectorul zahărului. Nu trebuie să ne întoarcem la, la agricultura neadaptată la realitățile secolului 21, însă trebuie să ținem seama de necesitatea lizibilității în domeniul agricol pentru viitor. Și aceasta ne obligă să găsim instrumente flexibile care să asigure aprovizionarea și viabilitatea economică a tuturor exploatațiilor agricole de pe teritoriul teritoriul, de pe continentul nostru. Și tocmai în acest spirit uh, vom lucra pentru a crea organizarea comună de piață unică. Mulțumesc, Stefan Lefol și apoi la via. Mulțumesc, domnule. Intervenție fără microfon. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc că, că sunteți alături de noi uh, în Comisia din Parlament. Aș vrea să fac mai multe observații, dar vreau să merg repede. În primul rând, uh, lupta pe bugetul pentru politica agricolă nu este câștigată și va fi necesară angajarea tuturor, în special a dumneavoastră. În al doilea rând, în prezentarea dumneavoastră, mă bucură menținerea unui minim de cuplare pentru anumite producții. Acest lucru era absolut necesar și în acest sens am obținut câștig de cauză. În al treilea rând, în ceea ce privește înverzirea, cred că propunerile pe care le faceți uh, reiau ceea ce există deja, însă nu deschid perspective noi pentru a schimba modelele de producție, care trebuie să fie uh, performante din punct de vedere economic și ecologic. Este nevoie de politici mai transversale și uh, dacă adăugăm o mică rotație a culturilor sau o mică punere în rezervă, nu vom reuși să avem o acoperire acoperire mai bună a solurilor pentru a răspunde necesității de producție de proteaginoase. Apoi există o altă chestiune care pune o problemă și am spus acest lucru în momentul votului acum mai bine de un an. În ceea ce privește reglementarea piețelor, și modul în care trebuie să abordăm uh, oferta, nu avem măsuri care să fie la înălțimea mizelor. Ne-ați spus că criza și volatilitatea prețurilor sunt adevărate flagele, dar măsurile despre care ați vorbit nu ne dau asigurări. În aceste condiții de criză, aș vrea să am uh, certitudinea că rezerva de criză se regăsește în regulamentul care va fi propus. Ați vorbit despre 2-3 miliarde, dar vreau să știu la ce vă referiți. Și în ultimul rând, uh, trebuie ca gestionarea aspectelor de securitate să fie mai bine organizată la un nivel mult mai ridicat decât cel pe care îl propuneți dumneavoastră. Giovanni Lavia e poi Giovanni Lavia și după aceea răspunsul domnului comisar. Mulțumesc, domnule domnule președinte. Bineînțeles că uh, reglementarea orizontală pentru finanțarea uh, politicii pieței se referă la sistem în totalitatea sa. Cel mai greu de înțeles este uh, faptul că noile propuneri vor avea um, efecte care sunt greu de întrevăzut. Până acum noi nu am ne-am bazat decât pe zvonuri legate de aceste propuneri. Acum, având textul în față, va trebui să mai analizăm lucrurile și în spiritul tratatului de la Lisabona. Spre deosebire de reglementările anterioare, este vorba și despre uh, capacitatea de delegare a Comisiei. Uh, în uh, reglementările de până acum um, au existat reglementări în uh, legătură cu care Comisia și Parlamentul au avut poziții diferite. Lucrurile vor trebui să fie analizate acum cu mai mare atenție în ce privește inclusiv uh, cheltuirea fondurilor, pentru că ă, parțial dumneavoastră propuneți menținerea sistemului actual, dar a existat și propunerea Comisiei de politică de coeziune și poate că există încă anumite puncte slabe. Trebuie să facem diferențierea între statele care sunt ă, mai puternic structurate regional și statele care sunt ă, conduse central în legătură cu aceste aspecte este nevoie încă de clarificări. Iar în ce privește um, adecvarea, proporționalitatea controlului. Ideea este evident binevenită, dar trebuie să vedem și cum va fi ea transpusă în fapte. După aceea, cred că trebuie să mai analizăm și câteva aspecte care sunt importante, chiar dacă unii spun că vor fi de importanță secundară. Trebuie să existe instanțe comunitare care să verifice lucrurile, să vedem uh, care este obiectivul controlului, cum uh, arată lucrurile în legătură cu banii care pot fi uh, obținuți, în ce direcție uh, vor fi ei după aceea virați. După aceea, controlul de conformitate. Au existat deja observații critice, inclusiv Curtea Europeană de Conturi în raportul său a fost destul de critic în legătură cu aceste uh, reduceri uh, forfetare. În 90% din cazuri înțeleg că ar trebui să fie uh, acum aplicate aceste criterii de conformitate. Eu cred că va trebui să mai analizăm în amănunt aceste propuneri. Președintele, mulțumesc Giovanni. Îi dăm uh, cuvântul domnului comisar să răspundă, dar vreau să anunț pe toți colegii că noi uh, vom mai organiza cât mai curând posibil o întâlnire cu domnul comisar. Deci veți avea posibilitatea să mai interveniți cei care nu ați avut ocazia să o faceți astăzi. Paolo Jese, d'habitude. Paolo, de obicei uh, încerc uh, să rămân la dezbateri până la sfârșit, până când toată lumea își spune cuvântul. De data aceasta trebuie să facem o, un compromis între uh, posibilitatea mea de a veni aici cât mai repede și constrângerile de timp. Dar așa cum a spus-o Paulo, uh, am promis că voi reveni ori de câte ori este nevoie pentru a dezbate aprofunda toate propunele. Foarte succint, câteva reacții la primele întrebări și observații pe care le-ați făcut pe ansamblu, în ceea ce privește birocrația. Cred că suntem, și am discutat deja acest lucru, în etapa actuală și vorbesc acum și de eficacitatea și credibilitatea poliției agricole comune, deci suntem, pe de o parte, în poziția de a uh, da rezultate și de a proceda într-un mod simplu. Trebuie ca Uh, regimul să fie cât mai simplu și să dea uh, rezultatele uh, cât mai bune. O politică este cuantificată și prin capacitatea sa de a da roade. Cel mai simplu este să nu faci nimic sau să dai banul fără să ceri nimic în schimb. Asta ar fi cel mai simplu. Dar sunteți de acord cu mine că nu putem proceda așa. Trebuie să vedem cum putem să facem, să cerem lucruri și uh, să cerem rezultate, dar să nu uh, complicăm lucrurile. Este firul roșu care ne-a călăuzit atunci când am propus și măsurile de înverzire, de ecologizare, care sunt simplu de controlat. Dacă vă amintiți, uh, în uh, comunicarea făcută cu covorul verde al uh, solului, această măsură riscă să creeze birocrație uh, suplimentară prin controle suplimentare și am renunțat propunând ceva mai simplu. De aceea, poate că nu am uh, propus lucruri foarte ambițioase pentru unii sau poate mai puțin ambițioase pentru alții. Uh, Ați uh, vorbit de uh, uh, șapte la sută. Acești 7% din punerea în, re- în rezervă. E vorba de menținerea terenului în condiții de fertilitate, fără să fie cultivate. Ele nu sunt eligibile uh, pentru a primi plăți, dar vor fi eligibile. Deci nu sunt excluse cu orice preț pentru că nu sunt eligibile avem uh, păduri uh, forestiere, exploatații care au uh, investit pentru a evita eroziunea solului, care au această perdea de arbori, de copaci. Și există forme de vegetație care sunt utile pentru exploatații în ansamblul lor, chiar dacă nu sunt direct productive și ele vor fi incluse aici. În ceea ce privește ajutoarele cuplate, uh, am menținut aceste ajutoare cuplate cu specificarea însă că trebuie să procedăm astfel încât uh, utilizarea lor să fie uh, justificată așa cum trebuie pentru a uh, păstra orientarea către piață. Însă în această situație cred că acest lucru se justifică. În ceea ce privește convergența. Cunosc foarte bine problema țărilor baltice și faptul că propunerea făcută acum de comisie nu este poate suficient de ambițioase în raport cu așteptările pe care le aveau, chiar poate și în raport cu obiectivele pe care le aveam eu. Dar, așa cum v-am spus, și aici acționăm într-o lume reală politică, într-o lume politică reală. De aceea, bugetul uh, pacului uh, este bugetul pacului este legat și de alte componente uh, ale bugetului sunt cât se poate de conștient că va trebui să mai discutăm o serie de lucruri și vom găsi soluții care vor merge dincolo de cadrul strict simplu al politicii agricole comune. Vă reamintesc că această limitare de 30% uh, din diferența a fost hotărâtă de uh, Comisie în perspectivele bugetare, nu în cadrul PAC. Deci este o chestiune care merge dincolo de politica agricolă comună, pentru că este vorba de uh, repartiția bugetară bugetară între uh, statele uh, membre care accesează și alte linii bugetare. În ceea ce privește reglementarea producției, am spus-o întotdeauna, măsurile de piață trebuie să asigure o adevărată plasă de securitate. Acest lucru am uh, propus. Există măsuri de gestionare a pieții sectoriale și vă reamintesc că am trecut prin reforme ale sectorului vin, fructe și legume, lapte. Uh, Comisia va reveni în fața dumneavoastră cu rapoarte în 2012-2013 în ceea ce privește vinul și fructele și legumele. Sunt uh, mecanisme de specificitate pe care dorim să le păstrăm, însă aici, uh, în acest pachet legislativ, Comisia va propus instrumente de ordin general pentru a veghea că există într-adevăr o plasă de securitate solidă care poate să fie mobilizată urgent. Și în această privință, cred că aveți uh, deja propuneri cât se poate de concret concrete, printre altele organizarea producătorilor. Cred că în viitor acesta trebuie să fie un element cheie a tuturor măsurilor de gestionare a pieții, de gestionare a crizelor, cred că trebuie să acționăm cât se poate de repede la rădăcina problemei, trebuie să-i întărim pe producători, să le dăm mijloacele să acționeze cu adevărat în această direcție vă propunem să ne îndreptăm. Dacă putem să întărim o serie de elemente, vom mai discuta despre acestea. Uh, sunt conștient că uh, cu această reformă, cu procesul decizional, nu mai suntem în situația din 2003 în care uh, Comisia avea 15 state membre, se închidea într-o sală o zi și o noapte pentru a lua o decizie finală. E vorba de un proces îndelungat, de cooperare, muncă pe text, analiză a propunerilor și cu propunerile pe care le avem în momentul de față în fața noastră, eu, Comisia, suntem gata să intrăm în acest joc al unei uh, democrații participative uh, reale. De aceea am prezentat uh, textul astăzi. În acest spirit uh, voi uh, reveni în rândul dumneavoastră în săptămânile ce urmează. Vă mulțumesc încă o dată că uh, m-ați primit astăzi.